Procesul verbal al întâlnirii de ieri a fost, a fost trimis și dacă nu sunt comentarii, atunci cred că le putem adopta.